dezbaterea cu privire la în cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democrației și statului de drept. Avem la dispoziție o oră. Prima tevă, temă este eh, cea a Africii de Sud, respectiv eh, masacrarea minerilor greviși din Africa de Sud. Prima vorbitoare, doamna de Kaiser, într-un minut. Mulțumesc, domnule președinte nu vorbim de o tragedie, ci de un masacru și de aceea am vrut să păstrăm acest titlu la